Dragi colegi, haideți să începem reuniunea comunicările președintei cu, ce, cu privire la um, recomandările reuniunii coordonatorilor din această dimineață. E vorba de moțiuni și avize. Trebuie să pregătim un aviz. Coordonatorii au recomandat uh, să întocmim un aviz la raportul jurii, transferul către uh, Tribunal de Primă Instanță în disputele între UE și funcționarii săi civili. Uh, aproape din umbră vor întocmi avizul. Niciun grup politic n-a vrut să o facă. În al doilea rând, am convenit de asemenea că în legătură cu Moțiunea de rezoluție a domnului nu să se respingă programul de lucru de muncă al Comisiei. Am uh, convenit că nu se va da urmare la nivelul Comisiei acestei cereri pentru că programul Comisiei pentru anul viitor mm, este de apanajul grupurilor politice, iar rezoluția pentru plenară trece prin canalul politic al grupurilor și nu prin comisii, deci nu putem noi să-l ajutăm pe domnul Bonanu. Da, sigur că poate să acționeze prin, interve- prin intermediul grupului său politic și poate să propună astfel de rezoluție. De asemenea, am convenit că nu vom da urmare unei moțiuni pentru rezoluție care propune ca uh, Comisia Europeană să îndemne statele membre să uh, organizeze referendumuri pentru o, o Europa națiunilor suverane. Eh, asta este de competența eh, națională, s-a hotărât, nu a Parlamentului European. De asemenea, am convenit să organizăm o audiere privitoare la democrație electronică, așa numită e-democracy, pe data de 14-15 martie 2016. De asemenea, am convenit ca AFCO să accepte propunerea din partea LIBE să organizăm o audiere comună în februarie în cadrul raportului privitor la mecanisme de democrație, stat de drept și drepturile fundamentale. Noi putem contribui la raport cu un aviz. Uh, George Shefflin este raportor bazat pe regula 53+, plus. avem deja un acord între președinți, să vedem cum vom coopera. De asemenea, am convenit ca să stabilim o dată pentru vizita AFCO, la care sunt invitați toți membrii, la Curtea de Justiție a Luxemburg. Este vorba de data de 17 februarie anul viitor. Sigur, asta depinde dacă Curtea ne, va, ne poate găzdui pe acea dată. Uh, but for the time being, we are the problem. Da, pentru un moment, uh, problema cu data e la noi, nu la ei. Un alte chestiuni pe ordinea de zi. E vorba de tot de comunicările mele. Am prezidat uh, vizitele la Washington și Londra din luna noiembrie și încep pe scurt cu misiunea la Washington. Acolo am avut uh, o delegație cu mulți membri, unde a fost reprezentat de multe grupuri politice și cred că a fost o vizită foarte importantă. Faptul că AFCO, care nu este o, o comisie sectorială care se deplasează în SUA, acolo se deplasează comisii sectoriale, cu interese economice sau politice în general. Deci, practic, prin această vizită și întâlnirile avute acolo, am dovedit că ce contează în agenda transatlantică uh, e până la urmă valorile și principiile și uh, comparația dintre Constituțiile noastre care ne uh, permit să ne apropiem. Apoi o, o a doua chestiune, gândindu-ne la trecut, noi în Parlament ne tot plângem că atunci când e vorba de relația cu Washingtonul, sunt mai multe comisii din partea Parlamentului European și delegația SUA și toată lumea se plătea de același timp, ceea ce nu e bine. Eu cred, din contră, că printr-o prezență importantă în locuri diferite în același timp, putem uh, crea o masă critică. Iată, Europa e prezentă acolo și valoarea vizitelor sporește, pentru că interesul în Europa atinge masa critică și noi uh, ne bucurăm de o mai mare vizibilitate în instituțiile SUA. Aș spune că avem nevoie de mai multe reuniuni comune. Cred că atunci când mergem acolo avem nevoie de mai multe reuniuni comune, că avem interese similare pentru mai multe chestiuni. Avem câteva reuniuni comune, dar cred că data viitoare când vom planifica o astfel de vizită, ar trebui să planificăm mai multe reuniuni comune. Am învățat multe, fiecare personal, dar subliniez niște chestiuni care mă fac să spun că a fost o vizită de calitate. Am avut reuniuni cu un mare număr de, institu- de reprezentanți ai instituțiilor americane, uh, guvern, think tank-uri. La nivel de stat au fost întâlniri. Poate revin imediat la acestea, dar cred că a fost foarte util să vorbim cu reprezentanții unelor, unei instituții despre cum funcționează alta, deci iată sistemul de echilibru interinstituțional. Important, uh, important a fost și perioada în care ne-am deplasat acolo cu tensiuni între Congres și Guvern. Suntem într-o perioadă pe care eu o numesc guvernanță partajată sau divizată a fost o sursă importantă de cunoaștere, am înțeles mai bine cum funcționează sistemul lor, o perioadă în care se apropie campania electorală sau deja a început uh, în cadrul diferitelor partide campania prezidențială. Am avut o întâlnire cu directorul campaniei electorale a doamnei Hillary Clinton și am învățat multe despre acest proces electoral și ce consider eu că a fost foarte important am văzut și relația dintre nivelul federal și nivelul de stat. Cred că vizita la Maryland ne-a permis să vedem din nou echilibrul puterilor la nivel de stat, dar și la nivel federal și să vedem care e relația între state și nivelul federal. Pentru că până acum nu știam exact, cu excepția unor experți, nu știam cum funcționează lucrurile astea. Și sunt multe lecții pen, pentru Europa în soluțiile găsite de ei. De asemenea, noi, ASCO am putut vedem uh, ce se întâmplă cu transparență, codul de conduit, Comisia de Etică a Parlamentului de acolo. Am vizitat un centru de cercetări care ne-a târnit invidia. Am văzut ce capacitate au ei, vorba de mii de oameni angajați acolo și ne bucură totuși că am, încer- am început să dezvoltăm ceva în paralel sau similar, de fapt, la Parlamentul European, dar suntem departe de capacitatea lor de a susține membrii Congresului cu uh, activitatea de cercetare. Și în final mai spun că cred că data viitoare când uh, mergem acolo, Eh, trebuie să eh, păstrăm această viziune orizontală, să ne concentrăm mai mult asupra unor chestiuni eh, punctuale, dar cred că totuși am făcut și multe contacte utile Uh, și putem să invităm niște omologi. Am avut deja și invitat uh, pe uh, șefa negocierilor pentru activitatea de reglementare, o întâlnire foarte utilă. Cred că putem lucra mai bine pe viitor și să vedem ce beneficii putem avea din această cooperare la nivel, nu de, la nivel de reglementare, la nivel constituțional știu dacă cineva care a participat la vizită vrea să adauge ceva. Now that we will have to have a, report sent to CCC and, the, uh, and now we, we move quickly. I'm thinking of uh, on US still. Okay, George. George. Just very briefly because you've said practically everything. A da, foarte rapid că ai spus tot ce era de spus, dar uh, vreau să mai spun că mm, Congresul e un organ legisla legislativ foarte diferit față de ce avem noi în Europa pare la suprafață să stea la fel sistemul, dar de fapt nu seamănă pentru că sunt diviziuni adânci între în rândurile republicane și democraților și în al doilea rând mulți au subliniat că relațiile dintre democrați și republicani n-au fost niciodată mai proaste ca acum. De-abia vorbesc unii cu alții. M-a frapat uh, când cineva a spus că sigur că am uh, luat noi toate posturile de președinți de comisii, că noi am câștigat alegerile. Deci nu e deloc ce... Nu seamănă deloc cu ce avem noi aici. Uh, vizita, din vizita mea anterioară la Maryland a fost uimit când uh, ei mi-au spus că da, sigur, târgoiala electorală este ceva foarte bun. În fine, că despre capacitatea de cercetare, da, într-adevăr, ar fi frumos să avem și noi ceva, măcar uh, pe de departe la nivelul de acolo. Mulțumesc, spune președinta. Am avut o reuniune și cu cei de la partide și Centrul pentru Politici uh, care s-a referit la schimbări în sistemul american, cooperarea între partide, care a existat înainte, pentru că republicanii mai liberali uh, cooperau uh, mai bine cu democrații și acum această cooperare a dispărut. Există și un, uh, un clivaj între președinție și congres. S-a resimțit și asta în discuție și pentru cei care se deplasează mai des la Washington, într adevăr din universități avem o, există o catedră Jean Monnet cu un grup de profesori care uh, cunosc foarte bine Europa cu niște analize extraordinare, foarte interesante pentru noi pentru că noi avem impresia că pe coasta de est uh, se înțelege mai bine Europa decât pe coasta de vest, însă totuși Văd că și acolo uh, se studiază Europa, așadar, iată, a fost o vizită foarte, de, foarte bună. Trecem la vizita de la Londra, au fost mulți colegi cu noi și mă gândesc că poate ar trebui să tac o secundă și să vă dau vouă cuvântul. Știu, George, că pleci și poate că îți dau ție cuvântul și mai adaug câte ceva la sfârșit. Deci vorbește-ne, de rog, despre vizita de la Londra și ce se întâmplă la Londra la câteva luni înainte de referendum. Mulțumesc. Mm, nu vă pot descrie vizual Londra, dar voi spune ceva în legătură cu impresiile cu care am venit de acolo. Te bănuiesc că știți uh, uh, scrisoarea trimisă de David Cameron președintelui Donald Tusk Impresia mea generală ar fi că pe termen lung, oricând ar fi el, uh, condițiile acestea sunt aproape imposibil de îndeplinit. Foarte dificil de întrunit acest pachet până la summitul de la decem- din decembrie. Asta îmi spune că probabil va fi la summitul informal de la februarie, ceea ce va, din februarie, ceea ce va afecta și data la care poate fi ținut referendumul. Problema mai e și dacă pot vota uh, cei de 16 ani. Dacă răspunsul este pozitiv, atunci se pun problema, probleme cu înregistrarea, care nu poate fi făcută așa rapid. Iată, și asta afectează data. Dar Richard, voi, dacă dorești, voi reveni. Poate că se poate face înregistrarea foarte rapid, dar eu nu cred. Cred că ar fi cam imposibil, totuși. Impresia mea a fost foarte pozitivă în legătură cu Hillary Ben și cu alți lideri uh, importanți uh, laboriști care sunt uh, foarte pro-europeni și la uh, condițiile sociale. Apoi fostul ministru Hammond mi-a explicat întreaga complexitate a uh, beneficiilor uh, muncii interior, dar nu voi intra acum în amănunte. Asta este principala chestiune ce privește migranții intra-europeni care să ajungă în Regatul Unit, să aibă dreptul să intre sau să aștepte patru ani. Încă o chestiune, migranții intra-europeni trimit alocațiile de familie afar, înapoi în țara lor, ceea ce britanicii nu prea văd cu ochi bun. Dincolo de asta, cam vreo oră ne-am uh, întreținut cu Alex Salmond, uh, partidul, uh, mă, mă scuzați, liderul Partidului Național Scoțian, care a spus foarte clar două lucruri. Cred eu că în Scoția 60, avem o majoritate clară în favoarea rămânerii în Uniunea Europeană de vreo 60 la 40% și în al doilea rând Uh, vorbea numele partidului său, uh, a spus că nu va coopera cu niciun alt partid în campanie și asta e uh, interesant pentru că practic toată lumea a spus că nu vor exista coaliții de partide. În contrast cu 1975, unde am jucat și un rol micuț, atunci când au existat coaliții și cooperare între cele trei, mă rog, două mari partide Și unii au spus că, iată, că am avut multe de învățat de pe urma referendumului scoțian, ce, ce e de făcut, ce nu e de făcut și așa mai departe. Bun, dacă doriți, uh, o sentință din partea mea spune că totuși pro-europenii încă nu au găsit modul de a declanșa uh, o susținere emoțională sau uh, im, să aibă încă un impact emoțional asupra populației. Propaganda mm, mai eficientă au cei care doresc să iasă din Uniunea Europeană. Și încă ceva. Irlanda de Nord și anume că dacă are de câștigat Brexitul sau uh, Marea Britanie iese din Uniunea Europeană, Irlanda de Nord se va afla într-o poziție foarte dificilă față de Republica Irlanda. Va fi altfel de graniță, procesul de pace poate fi periclitat. Dar am impresia că englezii nu prea sunt interesați de acest aspect, dar poate că unii colegi îmi vor spune că greșesc. Iolainen. Iolainen. Mulțumesc, doamnă președintă. Văd că aveți o ordine clară în lista vorbitorilor. Am plecat de la Londra cu o stare de spirit, spirit mai pesimistă decât uh, cea cu care ajunsesem acolo. Și sunt de acord cu antevorbitorul meu, niciuna dintre părți nu vine cu o poveste solidă, ci doar cu sloganuri. Europa este nedemocratică, e slabă, nu aduce decât dezavantaje Regatului Unit și de aceea Regatul Unit ar trebui să plece. Unii se întrebau cum anume vor accepta cetățenii britanici cele patru puncte menționate de către Cameron. Cum le va vinde premierul britanic? Eu nu cred că cele patru puncte menționate în scrisoarea lui Cameron au vreun impact asupra rezultatului referendumului. Referendumul va avea o altă substanță și referendumurile în sine sunt de cele mai multe ori cu dublu tăiș, pentru că cei care participă la ele nu răspund neapărat la întrebarea care le este adresată, ci răspund la, ca urmare a lucrurilor care îi preocupă. Prin urmare, iată, mai sunt multe de făcut la nivel de campanii Trebuie să se găsească acele sloganuri care să arate cât se poate de clar cetățenilor britanici de ce trebuie să rămână în Uniunea Europeană. Dacă începem de la bun început cu cartonașul roșu împotriva Regatului Unit, atunci pierdem uh, din start. O asemenea procedură cu siguranță nu îi va convinge pe britanici că e important să rămână în Uniunea Europeană. Deci, iată, m-am întors uh, acasă mai pesimist decât eram în momentul în care am plecat. Uh, i-am ascultat pe Bill Cash și pe alții. Uh, ne-am întâlnit cu grupul special de la guvernul britanic care vrea responsabilități asumate de către Uniunea Europeană, vor ca Uniunea Europeană să-și asume responsabilitatea de a pune în uh, practică cele patru puncte printr-o modificare eventuală a tratatului. Eu cred că trebuie să discutăm cu mare atenție cu Regatul Unit. E clar că trebuie să se ajungă până la urmă la o înțelegere, dar e important să stabilim cum anume arată înțelegerea finală. Se va ajunge la o înțelegere pentru că majoritatea dintre noi uh, vrem ca regatul Uniun, uh, Unit să rămână în Uniunea Europeană. Dar uh, rezultatul negocierilor ar trebui să fie bun și pentru Europa, nu doar pentru Regatul Unit. La Strasburg, săptămâna trecută, cineva îmi spunea că uh, Uh, Frontul Național cere condiții mai bune pentru Franța în cazul în care Regatul Unit primește condiții mai bune. Și iată, deschidem o cutie a Pandorei și până la urmă și polonezii și cehii și mai știu eu cine va cere altceva de la Uniunea Europeană și vom uh, sfârși prin a avea un fel de Schweizer aici în UE. Dacă reușim să creăm uh, o agendă, pentru, în beneficiul Uniunii Europene pe ansamblu, atunci bine. Dacă venim doar cu stimulente pentru unii sau pentru alții, atunci o procedură accelerată a negocierilor cu Regatul Unit nu și are sensul. Haideți să încercăm să găsim o procedură care să ne unească până la urmă uh, și nu să ne uh, oblige pe fiecare sau să ne determine pe fiecare în parte să ne retranșăm în uh, tran- tranșele naționale. Doamna Diane James de la UKIP are cuvântul. Doamna președintă, mulțumesc pentru invitația de astăzi. Uh, vreau să adresez o întrebare. Am fost interesată de cele uh, spuse până în momentul de față și dați-mi voie să vă spun de la bun început că eu sunt uh, o atitudine pozitivă vis-a-vis -vis de posibilitatea ieșirii Uniunii, uh, Regatului Unit uh, din uh, Uniunea Europeană. Mi-ar plăcea să fie altfel, dar nu cred că se poate. Scrisoarea de la trimisă de domnul Tusk lui David Cameron, pe care cu siguranță o poate accesa oricine, mi-a ridicat mai multe semne de întrebare și aș vrea tocmai pe marginea lucrurilor acestuia părerea dumneavoastră. Dat fiind faptul că modificările uh, vor uh, trebui să fie uh, complexe, modificările la tratat, sunteți de acord cu următoarele pro, uh, propuneri? 1. O promisiune eventuală de modificare a tratatelor pe viitor. 2. Că procedura va necesita acordul Consiliului chiar referendumuri în anumite state membre care să aprobe uh, modificările la tratat și aceste refer- referendumuri ar trebui să fie organizate în majoritatea statelor membre. Și oare ieșirea Regatului Unit nu este oare uh, un fel de uh, un fel de cec în alb care nu va fi urmat niciodată de achitare, de achitarea uh, contravalorii. Mie mi se pare că lucrul acesta este dorit de către guvern. Aș vrea să aflu care este părerea dumneavoastră pe marginea acestei ambiguități. Mulțumesc. Grazie Presidente. Non ho capito bene se stiamo già parlando. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, încă nu mi-am dat seama despre ce vorbim. Vorbim deja despre Regatul Unit sau uh, luăm punctele împreună? Doamna președinte, uh, doamna Fall vroia să, să vină, nu putea să vină mai târziu și tocmai de aceea, iată, purtăm discuția asta în momentul de față. A, mulțumesc. atunci dați-mi voie să spun că și eu m-am întors cam uh, cam șifonată de la Londra. Nivelul optimismului meu a cam uh, scăzut. mi se pare că apare pericolul uh, unui fenomen uh, de genul Brexit by accident, o ieșire din uh, greșeală a, Uniunii, a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Se prea poate să apară un fel de șir de evenimente care să genereze genul acesta de finalitate. În discuțiile pe care le-am purtat cu o serie de responsabili, înalți responsabili, uh, ne-am dat seama că cam toată lumea a luat poziție. Cam toată lumea știe dacă vrea ca Regatul Unit să iasă sau să rămână. Dar toți cei cu care ne-am întâlnit până la urmă confirmă faptul că în următoarele luni sau, mă rog, foarte curând se va alege o, o poziție în cazul în care aceasta n-a fost deja aleasă. Negocierile care au fost demarate acum cu premierul vor uh, contribui la clarificarea poziției premierului britanic. Pe baza acestor negocieri eh, vom reuși să stabilim ce e adevărat sau nu din cele pe care le-am auzit până în momentul de față cu privire la dorința cetățenilor eh, britanici și a clasei politice de acolo de a ieși din Uniunea Europeană. Eu cu asta am rămas din deplasarea la Londra. Un al doilea comentariu se referă la ceva spuse deja de Iolainen. și anume, nu putem uh, accepta o Europa în care fiecare să încerce a scoate mai bine cămașa nu ne dorim ca fiecare să încerce să scoată cât mai mult de pe seama Europei uh, și asta în detrimentul comunității uh, reprezentate de Uniunea Europeană. Un genul acesta de atitudine nu ar duce decât la slăbirea Uniunii Europene și, cu siguranță, noi toți uh, membrii Parlamentului European suntem de părere că această construcție europeană ar trebui să fie cimentată și nu dinamitată. Bineînțeles, negocierile nu pot fi uh, purtate într-o perioadă foarte scurtă de timp. De ce spun asta? Pentru că, bine, nu împărtășesc neapărat această idee, dar mulți consideră că dacă negocierile sunt folosite pentru a asigura tot mai multe beneficii uh, statelor uh, naționale, pentru că despre asta vorbim, uh, Uh, eu, politician, trebuie să mă asigur că Uniunea Europeană nu, nu ia mie sau nu, nu ia din puterea statului meu. Deci, dacă lucrurile într-adevăr uh, stau așa, noi trebuie să vedem dacă există posibilități uh, Uh, ce ne stau la dispoziție sau concesii uh, care pot fi făcute nu doar în beneficiul Regatului Unit, ci în beneficiul tuturor statelor membre. Dacă se găsesc asemenea concesii, concesii înlesniri, atunci uh, bine. dar uh, toată lumea trebuie să aibă posibilitatea de a se exprima pe marginea acestor concesii. Da, ideea care stă în ba- în, la baza unui, uh, unei negocieri uh, trebuie să fie aceea de a nu slăbi Uniunea Europeană toți cei care se tem că statele lor naționale se tem, uh, se, se vor dispărea în Uniunea Europeană. Deci dacă există astfel de voci, atunci e clar că trebuie să fie purtate discuții cu aceste voci. În cazul acesta, în cazul în care se port, poartă discuții, e clar că Parlamentul European trebuie să fie implicat în ele în calitate de, reprezent, de, de, de reprezentant direct al uh, cetățenilor europeni. Da, statele, autoritățile naționale reprezintă cetățenii, dar și noi reprezentăm cetățenii. Singura diferență între Parlamentul European și autoritățile naționale este aceea că Parlamentul European reprezintă până la urmă 500 de milioane de, de cetățeni și, uh, și asta nu trebuie să, să fie pierdut din vedere. Și tocmai interesul acesta general trebuie să fie, să fie promovat permanent. Bine, dacă se ia o decizie comună pe marginea acestor, uh, ce știu eu, noi, uh, noi beneficii oferite, atunci, uh, da, decizia poate fi transformată într-un act legislativ act legislativ obligatoriu. Deci dacă se iau asemenea decizii, atunci da, ele pot să fie transformate în decizii obligatorii și legislative. Mulțumesc, domnul Corbett. Mulțumesc. Întâlnirile de la Londra au fost foarte interesante. Mă bucur tare mult că Iată, ați reușit să vă familiarizați cu uh, savoarea dezbaterilor britanice în cazul în care nu erați familiarizați cu genul acesta de savoare. Iată, cu siguranță vă va fi de folos experiența pe viitor. Dar cred că trebuie să punem lucrurile în context. De ce se organizează un uh, referendum în uh, Regatul Unit? Din mai multe motive. Da. unul are cu administrarea de către sau gestionarea de către premier a diviziunilor din sânul Partidului Conservator pe tema Europa. Propastiile sunt uh, mari. Înainte de alegerile generale din Marea Britanie, actualul premier a spus că uh, vom încerca să reformăm, să reformăm, să îmbunătățim Uniunea Europeană și vom organiza un uh, referendum. Deci a încercat în uh, prealabil, în, înaintea alegerilor, să să acopere puțin uh, prăpastiile dintre membrii partidului pe care îl reprezenta. Ei, nu cred că rezultatul alegerilor a fost până la urmă surprinzător până și pentru cons- conservatori. Ehm, sunt absolut convins că la început eh, premierul nu se gândea că va trebui să pună în practică eh, cele promise. Dar iată că a obținut alege- eh, majoritatea absolută și acum trebuie să facă ce a promis. Dar cu siguranță nu se gândise în prealabil cu mare atenție la reformele care trebuie să fie puse în discuție. Uh, și acum a găsit niște lucruri eh, pe care să le ceară, lucruri care merg așa, pe o scală de la trivial la, la imposibil. Dar nu poate să fie lucrurile pe care le cer, eh, nu pot să fie triviale pentru că eh, colegii s-ar supăra, nu pot să fie nici imposibile pentru că nu, nu ar primi absolut nimic din Uniunea Europeană. Și uh, pentru că s-a tot gândit premier, premierul, a reușit să ajungă la cele patru uh, puncte menționate în uh, scrisoarea binecunoscute. Binecunoscută. Știți cu toții care sunt cele patru chestiuni menționate de premier. Joe Linen uh, se întreba dacă lucrurile acestea contează în contextul referendumului Cetățenii nu vor calcula efectele, implicațiile. Da, probabil, aveți dreptate în cazul la vreo 90% din uh, alegători. Dar lucrurile acestea sunt importante pentru 10-15% dintre alegători, inclusiv pentru cei uh, care se află așa pe, în centrul Partidului Conservator. Uh, Uh, Cameron trebuie să găsească o soluție pentru a nu-i lăsa pe uh, colegii conservatori să vireze așa spre extrema stânga a partidului. Să nu uităm că referendumul nu e un da sau nu la reformele lui uh, Cameron, ci e un fel de e un da sau nu la problema generală de ieșim sau nu ieșim din uh, Uniunea Europeană. nu vorbim neapărat despre reforme, ci despre imaginea de ansamblu. Dar e absolut esențial ca premierul britanic să se întoarcă acasă cu ceva. Mie s-ar putea să nu-mi placă rezultatul obținut de el, dar nu, ce să facem. Cât de greu va fi, depinde până la urmă de instrumentele pe care le solicită. Să luăm exemplu Uh, cartonașul roșu pentru un grup de parlamente naționale. Ați putea spune, haideți să luăm uh, procedura uh, stabilită în, în tratate pentru cartonașul galben, cel portocaliu, etc. Comisia ar putea să promită că va retrage propunerea legislativă în cazul în care pragul stabilit pentru cartonașul portocaliu este atins. Deci Comisia are posibilitatea asta. Dar dacă Cameron va insista asupra unei schimbări a tratatului sau a protocolului, asta e mult mai dificil, pentru că va fi nevoie de ratificarea din partea 28 de, stat, de parlamente naționale și asta ar fi o mare provocare. Același lucru se întâmplă și cu Uniunea uh, aprofundată. Vă, vă întrebați, v-ați putea întreba de ce Cameron cere o uh, Uh, modificare a preambulului uh, tratatului. Uh, o cere pentru că vrea pentru că se ascunde în spatele unui lucru ce deja există, pentru că în tratat se vorbește despre recunoașterea și respectarea suveranității statelor membre, dar vine cu această cerere pentru că lăsând uh, ideea că suveranitatea este deja men- menționată pentru a se putea întoarce acasă până la urmă cu o concesie din partea Uniunii Europene pe tema flexibilității, mai știu eu ce, chesti- chestiuni până la urmă absolut uh, de la sine înțelese sau ușor de atins. Dar dacă Cameron va cere o schimbare a protocolului sau a tratatului, situația se complică. Și asta e valabil pentru cam toate uh, chestiunile solicitate. A, mai puțin uh, uh, solicitarea, cererea cu privire la cei uh, patru ani care trebuie să se, să se scurgă de la data în care migrantul intră în Regatul Unit până la data uh, Uh, la care uh, obțin asistență socială. Da, pentru această. Uh, de ce spun că e mai puțin pro, problematică solicitarea asta? Pentru că nu ar trebui să fie luată o decizie neapărat la nivel european pe tema aceasta, pentru că oricum ar exista o serie de probleme la nivel judiciar, la nivel britanic, de Marea Britanică, de Marea Britanie, pentru că uh, Uh, până la urmă, genul acesta de prevedere ar putea fi și în detrimentul cetățenilor britanici, nu doar uh, împotriva migranților. Uh, da, iată, lucrurile se com- complică odată ce decorticăm, despicăm firul în patru. Nu știm cum va, pro- va proceda Cameron. E clar însă că nici una dintre chestiunile acestea nu ar genera un referendum în, în vreun alt uh, uh, stat uh, membru. Dar dacă se optează pentru modificarea tratatelor, dacă asta va, va cere Regatul Unit, referendumul va, va fi obligatoriu în 28 de state membre. Uh, Uh, noi, în orice caz, în încheiere vreau să vă spun că oricum ar fi, uh, ar sta lucrurilor, care ar fi propunerile lui Cameron, noi vom uh, lupta pentru rămânerea Regatului Unit în Uniunea Europeană. Eu cred că e foarte important pentru viitorul Uniunii Europene și pentru viitorul nostru. Mulțumesc, Barbara. Thank you. Uh, I'm not, I was not in the delegation, but if... Nu eram în delegație, dar dacă am înțeles bine, pot să iau cuvântul, mai ales despre scrisoarea domnului Cameron către președintele Consiliului Donald Tusk și voi vorbi italian. A mio parere ci sono molti punti controversi. Cred eu că sunt multe puncte controversate, mai mult decât riscante în această scrisoare din punct de vedere constituțional. Sunt unele propuneri care, sincer, nu mă surprind. Chiar dacă sunt de acord cu Richard Corbett, că în mod formal nu reprezintă niște opt-out-uri, dar de fapt în unele cazuri sunt într-adevăr niște solicitări de opt-out și cred eu că e periculoasă degradarea Uniunii în ansamblu său cu repercusiuni uh, asupra tuturor componentelor sale, inclusiv ambiția lui Blair la convenția precedentă, tratatul de Lisabona, a fost nu să construiască o altfel de Europa, adică să o îmbunătățească, ci să influențeze profund actuala uh, Uniune, diminuându-și accentul caracteristici negative pe care le Uh, posedă comunitatea europeană încă de la naștere. Cu scopul ar fi să se codifice faptul că Uniunea nu trebuie să fie mai mult decât o zonă de liber schimb, ținută împreună doar de competitivitate și productivitate, cum și scrie în scrisoare. Deci, nu e vorba de o uniune politică de care vorbea Mercedes, ci una care, confruntată cu o nelugată criză economică, să pună în centru justiția socială. De asta avem noi nevoie. Asta poate deveni o nouă bază a Uniunii. Acestea fiind spuse, trec la câteva puncte care mi se par foarte de contestat. 1. Voința de a uh, scrie cuvântul sfârșit în mod irreversibil și obligatoriu legal la obligația engleză de a um, Uh, face eforturi pentru o uh, Europa mai uh, unită, eliminându-l din tratat, plus două, alte două măsuri. Invitația de a reduce la maxim reglementația comună, considerată încă de pe acum excesivă. Și Londra știe că pe aceste două puncte poate să conteze pe alte națiuni, guvernul olandez și multe alte guverne din Est. În al treilea rând, propunerea de să introduce un mecanism care să permită parlamentelor naționale să blocheze propuneri de lege europene nedorite. Parlamentele naționale astfel ar avea un drept de veto. Putere pe care o domânește atunci când mm, puterile statelor membre se accentuează. Astăzi, oricum, trebuie să recunoaștem că cetățenii au mai mare încredere în Parlamentele Naționale decât în Parlamentul European. Nu sunt de acord, dar cam asta spune Eurobarometru. Bine, nu știu, în ce, nu știu cât să-i dau crezare, dar oricum, fapt este că cererea asta riscă să ia din puterile Parlamentului European, ceea ce e grav. În plus, articolul 1 al tratatelor se referă specific la popoare și cetățeni, nu la state. Când se spune Uniune mai strânsă, se referă mai mult la Uniune de drepturi economice și sociale recunoscute în articolul 2, care nu trebuie să aibă nicio limitare sau uh, graniță. De fapt, e vorba de tentativa de a reduce la minim garanții recunoscute clar de către tratate, recuperându-se marge de manevră naționale, ceea ce din păcate, e valabil mai ales dacă ne gândim la capitolul imigrație, închiderea frontierelor uh, față de state, nu de Uniune, activarea liberei circulații, noile state, viitoare state membre doar când va fi asigurată o convergență economică mai uh, strânsă, limitarea dreptului la libertatea de circulație în interiorul uh, spațiului european, și deosebit de îngrijorătoare este și critica uh, instanțelor. Acest opt-out juridic e criticată Curtea de Justiție Europeană în domeniul imigrației din motive de urgență și de siguranță și de bunăstare în criză. Și e atacată chiar înainte de scrisoarea către Tusk, uh, Curtea Drepturilor Omului de la Strasburg. Uh, iată altă propunere sau amenințare engleză, să iasă din Convenția Europeană a Drepturilor Omului dacă dreptul său de veto juridic nu este respectat. Și nu în ultimul rând, cred că e foarte gravă metoda bilaterală și interguvernamentală prin care riscăm să întrerupem negocierile. Care e un confrunt serio cu questo. Se pare că se dorește evitarea unei confruntări serioase cu Parlamentul nostru. Și în încheiere, dacă într-adevăr trebuie să fie reformat tratatul, eu cred că asta se poate face doar prin procedura normală de revizuire, ca să fie incluse și parlamentele europene și parlamentele naționale. Aceste, acestea fiind spuse, ar fi periculos să cerem astăzi o revizuire a tratatelor plecându-se de la scrisoarea lui Cameron, din motivele expuse de Joe Linen pentru că așa fiecare va încerca să tragă cât mai multe avantaje pentru sine însuși. Eu personal cred că într-o bună zi va trebui schimbat tratatul, să transformăm într-o Constituție, dacă mă tem că în acest moment o modificare ar risca să înrăutățească lucrurile. Mulțumesc! Thank you. Um, Helmut Scholz. Mulțumesc, Helmut Scholz. Thank you. I also would to add only some, some short Mulțumesc. Am și eu doar câteva observații cu privire la această scrisoare. N-am fost uh, membru al delegației de data asta, dar mi-aduc aminte de ultimele discuții la comisie în legătură cu homologii noștri de la Londra. Deja exista de atunci uh, o înțelegere comună că se va reveni asupra acestor subiecte opt-out, opt-in, păstrarea sau ieșirea Regatului Unit din Uniune. Acum cred că contextul este mai amplu. Scrisoarea e doar o scrisoare, un gest politic menit să facă legătura între o chestiune politică din uh, Regatul Unit cu politica la nivel european. Și dacă noi ne apucăm, ne apucăm acum să discutăm uh, cum uh, și ce facem, pentru că înțeleg că e o discuție care are loc în toate statele membre, pe unele în unele state e mai arzătoare, precum Regatul Unit, în altele nu prea este vizibilă, dar există. Deci, până la urmă, trebuie să ne gândim la, să ne gândim la preocupările cetățenilor și să răspundem uh, cerințelor lor. Locuri de muncă, educație, drepturi civile, schimbările climatice și așa mai departe. Deci e vorba de realitățile din statele membre și în fiecare stat membru are altă părere despre cum ar trebui să răspundem aceste inițiative. Până la urmă să nu uităm că suntem reprezentanții cetățenilor europeni, că nu ar trebui să renunțăm la încercarea de a construi o dezbatere comună, să nu cedăm tentațiilor naționaliste, să nu oprim procesul de integrare europeană. Orice răspuns trebuie însoțit de participarea Parlamentului European. Nu ar fi posibil să tratăm această scrisoare altfel decât cu participarea Parlamentului European, fiindcă altfel ar însemna că renunțăm la drepturile noastre și deja am discutat în pauza de prânz raportul, înainte de pauza de prânz, raportul domnului Brock, care are mare legătură cu subiectul. Și, nu în ultimul rând, ca să nu mă întind prea mult, mă tem că deschidem dezbaterea pe un ton defensiv și în cazul ăsta pierdem. Parlamentul European trebuie să fie ofensiv. Trebuie probabil Barbara și Joe au dreptate aici dacă va trebui să modificăm tratatele, uh, poate o vom face într-o zi, dar trebuie să pregătim această dezbatere și să înțelegem temerile cetățenilor. Că dacă se reduce nivelul de ambiție al Uniunii la, în funcție de cele menționate în scrisoare, Um, rezultatele vor fi negative, atât în Europa cât și în Regatul Unit. Trebuie să ne jucăm bine rolul de parlamentari europeni. Domnul Șieșdovski. Doamnă președinte, dragi colegi, foarte pe scurt, aș vrea să vă spun că dacă Parlamentul European într-adevăr joacă un rol activ în acest proces, atunci, în primul rând, ar trebui să se ferească de atitudini centraliste sau paternaliste, dacă le pot spune așa. Trebuie să fim mai sensibili. Vocea lui Richard Corbett m-a convins în această dezbatere. Nu spun că ar trebui să uh, punem mai mult uh, accent sau mai multă încredere uh, pe Partidul Conservator, dar probabil că ar trebui să analizăm mai bine cele patru puncte din scrisoare fără prejudecăți și dacă există posibilitatea unui compromis, în cadrul tratatului existent, atunci acest, aceasta ar putea fi calea înainte. Și eu gândesc așa, mai ales că văd o anumită legătură între anumite propuneri ale domnului Cameron și avizul aflat în pregătire de către comisia noastră, raportul doamnei Bresu și al domnului Brock. Cred că există o cale să răspundem cu înțelepciune idei de a limita atribuțiile Comisiei sau uh, Consiliului. Poate ar trebui să stabilim un prag. Poate ar trebui să ne gândim la felul în care putem să legiferăm mai bine și să ieșim mai puternici din această criză. Există deci posibilitatea de a avea un răspuns uh, pozitiv față de cerințele domnului Cameron. Și acum, uh, în legătură cu legitimitatea nu cred că ar trebui să încurajăm o competiție acum între Parlament și Consiliu în ceea ce privește legitimitatea sau mandatul de negociere. Mulți dintre dumneavoastră au spus că noi reprezentăm cei 500 de milioane de cetățeni europeni, iar Consiliul are o reprezentare total diferită. Dacă ne uităm la Italia sau Olanda, ar trebui să terminăm cu aceste comparații și cu această concurență între noi. Haideți să tragem împreună în aceeași direcție toate instituțiile europene trebuie să rămână împreună și să devină astfel mai puternice. În continuare, cred că ar trebui să încurajăm Regatul Unit să rămână în Uniune. Mulțumesc! Uh, Aș vrea să completez și eu cele spuse în contextul vizitei la Londra, dar și în general. După cum știți, există acest proces de gândire, de reflexie la ce se poate întâmpla în contextul scrisorii domnului Cameron către domnul Tusk, la conferința președinților s-a pus această problemă. Unii dintre colegi care au ținut locul liderilor de grupuri știu ce s-a întâmplat, ce s-a discutat acolo. Nu este clar deloc dacă Parlamentul poate declanșa acest proces, poate intra în acest proces. Acum există anumite negocieri care nu țin de instituția noastră și probabil că vor apărea unele propuneri în urma acestor negocieri asupra cărora va trebui să ne dăm opinia. Va trebui să ne pronunțăm pe fiecare dintre ele, probabil că vor fi de naturi diferite și mai multe comisii parlamentare se vor ocupa de ele, iar apoi Parlamentul sigur că va, își va spune părerea în legătură cu rezultatele. Putem să ne implicăm dacă există modificări dificile pe viitor, sau dacă e nevoie de legislație suplimentară, de legislație modificată, este ține de noi să hotărâm până unde putem merge, până unde ne putem implica individual sau în grup. Putem continua după această vizită la Londra să vedem cum ne putem uh, implica și cum putem lua parte la atingerea unei înțelegeri finale. Eu uh, vă spun, am fost uh, la Londra cu mai multă speranță. Am vizitat acolo instituțiile, toate instituțiile respective și am plecat mai puțin optimistă decât uh, m-am dus, dar sunt încă convinsă că pachetul foarte important pentru premierul Cameron va fi până la urmă negociat. E vorba de dorințele oamenilor până la urmă. Cetățenii își doresc, cum spunea și noastră, certiță. Publicul britanic este foarte critic la adresa felului în care mecanismul Schengen a gestionat criza mm, emigranților. Dacă reușim să arătăm înainte de referendum că lucrurile se mișcă în direcția corectă din acest punct de vedere, am putea să întoarcem această tendință înainte de referendum. Sigur, veți fi de acord, este vorba de identitatea britanică și de contextul european. Asta cred și spun și alți colegi. E o chestiune pe care trebuie să o tratăm în comun, să ne uităm în să ne uităm ce avem de făcut și să decidem. Nu sunt deloc optimistă. Probabil că luna decembrie nu va fi momentul în care se va lua o hotărâre, dar trebuie să fim pregătiți pentru februarie, când Consiliul va finaliza lucrările. Avem câteva luni și până în vară mai apoi. Până la urmă, rolul Parlamentului va fi unul uh, Rolul Parlamentului va fi și el pus în discuție de către mai multe comisii. Există un fel de invidie între noi, o gelozie, așa. Dacă vă vine vreo idee în legătură cu ce am putea să facem, dacă aflați ceva nou în legătură cu rezultatul negocierilor, haideți să ținem legătura. Dacă nu mai este nimic, să închidem dezbaterea pe acest subiect. Ba, nu, mai este ceva. Da, sigur că ne vom gândi, ne vom gândi și grupurile politice și noi personal ce putem face pentru a găsi o soluție pentru a păstra Regatul Unit în uh, Uniunea Europeană. Dar trebuie să reamintim rolul Parlamentului European. Pentru moment uh, există o altă procedură interguvernamentală, deci trebuie să reamintim că suntem parte a acestui proces, nu putem fi evitați. Poate la următoarea întâlnire a coordonatorilor putem discuta cum ar fi mai bine să procedăm. Ca să fim uh, reprezentați corect din punct de vedere instituțional, să avem o voce mai puternică din punct de vedere politic. Mulțumesc, sigur, dintre comisii AFCO este cea mai calificată, dar și Comisia Locuri de Muncă, IMCO, ECON, sigur că vor avea și ele un cuvânt de, scu- de spus, sunt comisii importante. Deja fără să avem propuneri concrete s-au manifestat uh, și-au manifestat interesul acestei comisii. Acum, o scurtă informare în legătură cu acordul interinstituțional. Guy Verhofstadt uh, cred că finalizează negocierile acum în decembrie. Va veni la noi și la Comisia Iuri să dea raportul. Înaintea verii exista documentul meu neoficial cu privire la AFCO deja folosit uh, de către negociatori. Inițiativa a fost supusă conferinței președinților. Președintele Schulz a dorit să prezideze întregul proces, apoi l-a numit pe domnul Verhofstadt ca să negocieze și președintele celor două comisii, Iuri și AFCO, sunt invitați la fiecare conferință a președinților unde domnul Verhofstadt vine să ne dea raportul în legătură cu progresul negocierilor. Negocierile se poartă la nivel politic și domnul Verhofstadt negociază cu Nicolas, Nicolas Schmidt din Luxemburg și cu Franz Timmermans de la Comisie. Se face foarte mult pe plan tehnic, avem uh, sprijinul uh, tehnic al tuturor instituțiilor. Vă amintiți de asemenea că Există acele capitole deja negociate. Până acum am avut cinci runde de negociere complete, încheiate la nivel politic. De fiecare dată domnul Verhofstadt pare să fie mulțumit de atmosfera negocierilor, de deschiderea arătată față de propunerile Parlamentului. Sperăm deci că acest lucru va fi regăsit și în ultimele etape ale negocierilor. Acum, capitolele 7 și 8, pentru că s-a finalizat discuția la capitolele 1 până la 6. Până la aplicarea legislației europene, simplificarea și reducerea sarcinii administrative, acestea sunt temele încă în discuție. Guy Verhofstadt speră să finalizeze negocierile în decembrie la nivel politic. Sigur că nu putem fi siguri 100% în această etapă, dar conform regulilor de procedură, după cum știți, AFCO este comisia responsabilă pentru relații interinstituționale. Asta înseamnă că suntem responsabili și cu examinarea acordurilor interinstituționale care decurg din regulile de procedură. Asta înseamnă că odată ce vom încheia analiza, AFCO va elabora o rezoluție recomandând poziția Parlamentului. Poziție care va fi adoptată în plen. Dacă lucrurile merg cum uh, și-ar dori domnul Verhofstadt, s-ar putea ca până la sfârșitul lui februarie deja să avem rezultatele negocierilor. În decursul lunii martie am putea să analizăm aceste rezultate și să propunem acel aviz care să fie votat în AFCO în aprilie, iar în mai în plenară. Sigur, asta este un calendar uh, foarte optimist care este inspirat de optimismul lui Guy Hofstadt. Asta, asta este stadiul în care ne aflăm acum. Vă voi ține la curent de îndată ce mai aflăm uh, noi informații. Sperăm că în ianuarie Guy Verhofstadt să ne poată face o imagine de ansamblu a rezultatului negocierilor și să avem o discuție cu el. Asta am avut uh, de spus. Uh, dacă nu, mai sunt alte subiecte. Vă urez o după amiază plăcută. Îmi cer scuze, se pare că e ultima întâlnire înainte de Crăciun. Așa că vă urez toate cele bune